Uh, lipsa inspecțiilor va îngreuna lucrurile mai uh, mult. Votul va avea loc mâine. Urmează raportul VISER în legătură cu conservarea resurselor aleutice prin măsuri tehnice. Uh, raportorul va fi uh, înlocuit de doamna Flaga Esteves, care are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. E bine, raportorul a Uh, elaborat uh, raportul său pe unele din propunerile concrete făcute de către Comisiei și anume că este nevoie de demarcarea unor zone foarte clare uh, în cadrul politicii comune de pescuit. Abordarea este de înțeles, dar această abordare regională, până la urmă, vizează doar câteva detalii. Până la urmă, este vorba de un cadru general, de o convenție cadru cu norme minime, care însă va avea ca și efect o creștere din ce în ce mai mare a, participării prin a decizie prin comitologie în Cartea Verde privind uh, uh, politica comună de pescuit uh, uh este, uh, sunt deja conținute aceste aspecte și să nu uităm că nu este vorba de o politică individuală, este vorba de o politică comună a Uniunii Europene. Deci trebuie să trebuie să stabilim foarte clar care sunt competențele comunitare și care sunt competențele care pot fi date înapoi, cedate din nou statelor membre pentru ca, nu, a, a, pentru ca să nu apară conflicte între diferitele flote. Deci uh, normele minime a, uh, a, uh, în funcție de regiunea, de zonele de demarcație, a, geografice, uh, mărimea ochiului de năvod și așa mai departe, toate aceste chestiuni tehnice trebuie reglementate uh, adaptativ. Ceea ce se dorește este de fapt o limitare a participării uh, la decizie prin comitologie la anumite detalii tehnice. Deci noi dorim ca zonele de interdicție, precum și uh, Uh, capturile accesorii, uh, ochiul, ochiul, mărimea ochiului de novodului și așa mai departe să se supună unor reguli minime care trebuie să fie respectate de către toată lumea. Mulțumesc. Nu. Singurul aspect deocamdată este cel tehnic, dar cel eh, aspectul de gestionare, eh, aspectul de inspecție și așa mai departe, permite o marjă de manevră statelor membre care de multe ori exploatează aceste, această marjă de manevră în favoarea propriilor lor flote. Dar controlul trebuie uh, uniformizat. Nu putem să explicăm oamenilor noștri că măsurile uh, valabile uh, într-o parte nu sunt atât de valabile într-altă parte și că aici există niște portițe de scăpare. Nu. Trebuie ca oamenii să știe ce așteaptă pentru că și uh, viitorul lor depinde de, uh, de aceste chestiuni. Deci, în completarea cadrului legislativ instituit în 2002, trebuie să, trebuie să avem niște măsuri de genul celor care au fost propuse în contrapartidă de Parlamentul European. Este, trebuie să fie posibil să poți să ai cel puțin două tipuri de năvade la bord. Este o nevoie exprimată foarte clar de pescar, dar și de, comisia, de Comitetul de Pescuit și Agricultură. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului uh, și, de asemenea, doamnei Fraga și Comisiei pentru propunerile tehnice privind pescuitul în Atlantic și în Marea Nordului. Este un uh, dosar foarte tehnic și, după cum știți, măsurile de conservare în această zonă derivă în mare parte din regulile existente. În legislația comunitară, măsurile sunt uh, împărțite în diverse reglementări. Uh, reglementarea tehnică generală din 1998, reglementarea adițională pentru refacerea Uh, cotelor și uh, o altă reglementare care de asemenea conține un număr de măsuri de uh, conservare, măsuri tehnice. Dincolo de această complexitate juridică, aceste măsuri sunt ele însele foarte dificil de implementat și de controlat. Comisia a adoptat propunerea de nouă reglementare privind măsurile de conservare tehnică în Atlantic pe 4 iunie anul trecut. Propunerea a fost făcută după o consultare extensivă a părților implicate și a statelor membre în 2006-2007. Și aceasta grupează toate regulile relevante într-un singur act legislativ, ceea ce va îmbunătăți consecvența juridică. De asemenea, propunerea încearcă să simplifice, să clarifice și să îmbunătățească diferitele uh, reguli S-a dat mare atenție simplificării uh, inspecțiilor la bord și reducerii costurilor pentru pescar. De asemenea, există anumite reguli adiționale pentru a, uh, cum ar fi stabilirea unui cadru legal pentru uh, măsurile aplicate deja în Marea Nordului s-a propus o nouă structură folosind o decizie la nivelul Consiliului privind uh, prevederile generale și comitologie pentru prevederile mai detaliate și mai specifice, astfel evitând micromanagementul, pericolul micromanagementului la nivel politic. Acest această abordare nu este susținută în raport de amendamentele 106, 126, 127 care cer să, ca Consiliul să dea reglementări atât la nivel general cât și detaliat și tehnic. Uh, Comisia nu dorește să continue cu măsuri de micromanagement uh, date de la nivel politic. Totuși, luând în considerare comentariul făcut în raportul privind comitologia, Comisia este gata să studieze orice procedură care în timp ce menține comitologia pentru regulile regionale și tehnice, va permite ridicarea la nivel de Consiliu orice problemă care apare drept una esențială sau politică. Comisia poate accepta parțial amendamentele 2 și 3 legate de uh, și uh, de anumite prevederi specifice uh, pe piață, uh, ținând cont de dimensiunea minimă a stocului pe specii. În ce privește politica aruncării peștilor înapoi în apă, Comisia dorește să treacă la prevederi specifice pentru a reduce această practică de aruncare a peștilor înapoi în mare. Considerăm că acestea sunt instrumente eficiente pentru a reduce fenomenul și pentru a permite să trecem de la, o, la o prevederi legate de uh, capturile reale. De aceea amendamentele nu po- 4, 5, 24, 21 și 24 nu pot fi acceptate. Amendamentul 20 uh, cu o mică modificare uh, este acceptabil de asemenea, putem uh, privi pozitiv a doua parte a amendamentului privind derogarea legată de distanță. Parametrii unei astfel de derogări ar trebui totuși să fie studiați în detaliu și să fie uh, menționați în uh, reglementarea, regula de implementare. Comisia doar în scopul inspecțiilor in, uh, dorește să introducă uh, regula unui singur uh, standard Comisia poate accepta derogări pentru anumite uh, uh, domenii de pescuit, uh, categorii de pescuit. Astfel de derogări ar trebui să facă parte din reglementările regionale. Celelalte aspecte ale propunerii Comisiei sunt foarte tehnice, cu multe detalii legate de construcția și utilizarea instrumentelor de pescuit în Atlantic și am observat că amendamentele comisiei se referă și la aceste aspecte foarte tehnice în încercarea de a le îmbunătăți. Totuși trebuie să-mi exprim rezervele față de amendamentele 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 și 22. Regulile tehnice propuse pe baza consilierii științifice au fost simplificate față de legislația curentă și vor facilita inspecția la bord și vor reduce costurile pentru pescari. Comisia nu poate accepta amendamentele 18 și 19 2011 pentru că aceste prevederi sunt deja implementate uh, urmând unui acord politic în Consiliu la propunerea Comisiei pe baza unor sfaturi ale oamenilor de știință și nu se justifică așadar nicio modificare. Pot susține ideea amendamentului 27 și deci când vom introduce noi măsuri tehnice Comisia este de acord să amâne intrarea lor în vigoare pentru a le da pescarilor suficient timp să facă adaptările necesare. Dați-mi voie încă o dată să-mi exprim uh, recunoștința pentru activitatea noastră pe această propunere. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele, domnul Casaca, în numele grupului socialist, un minut. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă legislativă și raportorului reprezentat în această seară de doamna Fraga. Este adevărat că era momentul să se treacă la o simplificare a legislației stufoase din acest domeniu. Însă am dorit să subliniem două domenii în special capturile accesorii. Felul în care acționăm aici, și anume că um, interzicem aruncarea peste bord a capturii accesorii, acestea ar trebui să fie, această practică ar trebui să fie interzisă, însă ar trebui să se respecte standarde mai stricte pentru orice flotă europeană sau flotă care op- operează în apele, com- apele comunitare. Mulțumesc. Intervenții spontane. Doar doamna Doyle, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut aceste măsuri de încurajare a practicilor de pescuit uh, uh, selectiv și care cruță uh, fondul nostru piscicol vreau ca un pescuit uh, responsabil să continue fără, cu minimalizarea uh, capturilor accesorii și uh, a mare acestora. Uh, pescuitul este una din, unul din naturile noastre, dar din păcate se pare că este dificil să produci o legislație coerentă și consistentă fiecare flotă, fiecare stat membru are uh, experiență diferită și sigur că trebuie să ținem cont de actorii uh, vizați de la fața locului. Pentru că această dezbatere este ultima pe tema pescuitului în acest mandat al nostru. Vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru atenția și pentru timpul pe care l-ați afectat uh, Comisiei Pescii și uh, vreau să spun asta cu toată responsabilitatea în raport cu alte comisii și alți comisari. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Davis pentru cuvintele sale. Aș dori să spun în legătură cu acest regulament, după cum am spus la început, problema comitologiei trebuie să simplifice complexitatea regulamentelor în domenii foarte complexe. Cu toate acestea, sunt de acord că trebuie să existe o procedură care să ne permită cu toate acestea să putem să ridicăm o problemă la nivelul Consiliului dacă această problemă pare să aibă o, importanță politică semnificativă. Deja au început discuțiile pentru a se lua măsuri pentru reducerea capturilor accesorii în Marea Nordului și în actualul plan de recuperare de asemenea, um, vom interzice utilizarea unor nevoade cu plasă deasă și în această discuție a uh, politicii comune de pescuit pentru a duce la eliminarea capturilor accesorii, eliminarea totală. Aș dori să mulțumesc și eu eurodeputaților, în special membrilor Comisiei Pescuit, pentru susținerea pe care au arătat-o față de Comisie atunci când am discutat uh, problema delicată și sensibilă a pescuitului. Vă mulțumesc, doamna Fraga Esteves, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, aș vrea să Mă refer la poziția Comisiei în ce privește comitologia. E foarte bine că uh, Comisia își va revizui această poziție pentru că uh, dezbaterea Parlamentului uh, exprimă foarte clar faptul că nu este de acord cu poziția Comisiei pe acest subiect, chiar dacă ea respectă ceea ce se spune în Cartea Verde privind reforma politicii de pescuit și acolo se pune foarte mult accent pe comitologie, justificându-se prin faptul că uh, odată ce codecizia are din ce în ce mai mult uh, preponderență și odată ce Parlamentul uh, va avea mai multă influență aici, această procedură va, face, va avea o influență de a amâna și de a prelungi dezbatere. Nu cred că e adevărat, nu cred că Parlamentul are influența aceasta de a întârzia legislația. Cred că de multe ori comisia este cea care întârzie să facă o propunere. Deci este un lucru uh, uh, pe care îl mai putem discuta și dezbate. Înțeleg că, așa cum a spus comisarul, o reglementare atât de tehnică ar trebui să fie rezolvată prin comitologie și în, în Consiliu. Dar cred că definiția noastră a a unei reglementări tehnice nu se potrivește cu ce înțelegem noi prin uh, reglementare tehnică aici în Parlament. Și în încheiere, pentru că nu vreau să mai vorbesc prea mult, nu sunt nici raportor pe acest subiect, uh, problema nevoadelor unice, uh, din nou, pe care am mai discutat-o în Comisia de Pescuit, domnule comisar. Aici a fost foarte clar că Practic, susțineți acest principiu dintr-un punct de vedere al inspecțiilor. Evident că dacă ar fi un singur năvod, inspecția ar fi mai ușoară, dar asta duce, creează probleme considerabile pentru multe categorii de pescare, așa cum sunt convins că știți. Deci, haideți să nu fim prea restrictive, exagerat de restrictive atunci când nu trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc, spune președintele, dezbaterea s-a încheiat, votul va avea loc mâine la prânz și acum vom discuta ultimele șase rapoarte ale zilei și asta este... Vă, propun, vă, vă propun uh, o provocare, dragi colegi, să le terminăm înainte de miezul nopții, să avem câte 10 minute pentru fiecare. Așadar, acum, pe ordinea de zi, o scurt